Good afternoon, dear colleagues. Dragi colegi, bună ziua! Îl înlocuiesc pe președinta noastră, doamna Sonia Alfano, care nu poate fi prezentă. Și începem ședința noastră. Vom avea întâlnirea coordonatorilor la 17.30, după cum știți, în camera, chiar în această sală. We'll start as usual with the adoption of the draft agenda. Vom trece la primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci adoptăm agenda așa cum a fost ea stabilită. Următorul punct este cel referitor la delegația CRIM în Serbia. 16-18 iulie 2012 era vorba de o delegație alcătuită din 10 membri. Am vizitat uh, Belgradul și alte orașe, ne-am întâlnit cu mulți actori, inclusiv membrii ai Parlamentului uh, Sovietelor, reprezentanții ai justiției, poliției, finanțelor, experți independenți, reprezentanții ai societății civile, mass media, și a Asociației Investitorilor de acolo. Am avut o privire de ansamblu asupra țării și pot să spun că tocmai s-a început um, procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o țară care încearcă să stabilizeze democrația și aceasta după ani uh, lungi de probleme cu crimă organizată. Aș invita pe cei care au participat să ne dea feedback în legătură cu această delegație și să împărtășească cu noi experiențele pe care le-au avut acolo. Putem începe, poate, cu domnul Iacolino, raportorul nostru. Sau cu cine dorește să intervină. Putem începe cu dumneavoastră, domnule Newton. Domnule președinte, n-am ridicat într-adevăr mâna, dar pot uh, să mă refer la primele două din cele trei zile pe care le-am avut acolo. A fost foarte interesant și de-a dreptul șocant, aș spune. De către două uh, propoziții pe care le-am auzit uh, ale jurnaliștilor care luptă pentru uh, libertate acolo, în special una dintre ele. care sunt uh, uh, uh grupurile teroriste mm, de acolo din Serbia. Era vorba de foști uh, susținători al lui Milosevic. Și dacă știți uh, că există o zonă foarte frumoasă a Belgradului, cu vile foarte frumoase, cu parcuri, cu grădini și în care nimeni nu are nimic de lucru. Deci am văzut unde se duc uh, banii, practic. A fost o experiență foarte interesantă și îmi pare rău pentru Serbia, dar au foarte multe probleme pe lângă corupție și uh, pentru a lupta împotriva crimei organizate cu succes. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru aceste comentarii subcinte de la delegație. Domnul Sondengard, cred că dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să vă prezint pe scurt impresiile mele. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus colegul nostru. Am două observații de făcut în urma delegației. Pe de o parte, atunci când am avut discuții cu autoritățile vamale, ne-am dat seama că era imposibil să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat la frontiera dintre Serbia și Kosovo. Chiar dacă toată lumea știe că e vorba acolo de un punct esențial. Se pare că autoritățile vamale nu știu deloc ce se întâmplă acolo cu adevărat și nu fac nimic pentru a pune capăt uh, traficului de bunuri sau de ființe umane în acea regiune. Se pare că autoritățile vamale nu au destule resurse suficiente pentru a face față. E o situație foarte interesantă pe care am remarcat-o. Un al doilea comentariu, și poate există și alții care împărtășesc acest punct de vedere cu mine, am vizitat un întrepou, un fel de centru unde erau duse toate lucrurile care fuseseră uh, confiscate de poliție mașini sau alte obiecte care fuseseră confiscate și toate acele bunuri fuseseră depozitate, după ce erau vândute și banii de pe urma acestora urmau să fie utilizați în scopuri benefice pentru populație. Ceea ce era însă interesant era că pe acolo se aflau și mașini foarte costisitoare. În plus, restul uh, bunurilor uh, nu aveau prea mare valoare. Erau, de exemplu, uh, automate de joc, sute de astfel de mașini care nu fusese utilizate în ultimii 20-30 de ani. Deci, era un fel de muzeu al obiectelor expuse pentru a vedea că se luptă împotriva corupției. Dar eu vreau să, mă, vreau să pun întrebarea dacă ceea ce ni s-a arătat era într-adevăr un depozit uh, de bunuri confiscate sau doar ceva ce vroia să ne impresioneze pe noi. Și, pe de altă parte, am absolut aceeași senzație ca și colegul meu, și anume că delegația a fost uh, o vizită foarte deprimantă, și e foarte greu de prevăzut ce putem face pentru a ajuta populația sârbă. Pentru că trebuie să recunoaștem că e vorba de ei cei care sunt victimele acestei situații. Mulțumesc! Mulțumesc alte comentarii în legătură cu delegația din Serbia. Domnul Iacolino, care este raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că în timpul acestei călătorii am putut să strângem informații, din punctul meu de vedere, foarte utile și foarte interesante. Pentru că Știți foarte bine că în Serbia există această infracțiune a apartenenței la organizație mafiotă. Există o, un procuror special și putem să put, observăm exact cât este de important să existe toate aceste structuri, mai ales când este vorba despre lupta împotriva traficului de droguri. O călătorie interesantă și veți regăsi o parte din reflexiile mele personale în documentul de lucru pe care îl voi prezenta în curând. Mulțumesc, domnule Iacolino doamna Fajon. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug câteva lucruri, chiar dacă nu am făcut parte din delegația din Serbia. Însă acum două, trei săptămâni am fost în Serbia cu delegația pentru Europa de Sud-Est. Ce aș dori să spun câte ceva despre asta? Există mari probleme în Serbia pe lângă criminalitatea organizată și anume este vorba de corupția sistematică. Aici, în acest sens, au existat reacții foarte bune, pentru că rolul noului șef de guvern și a noului ministru de apărare, domnul Vucic, um, este să își uh, stabilească un plan foarte ambițios și au făcut acest lucru uh, și anume au creat un program foarte ambițios pentru combaterea corupției. Ei au spus că nimeni nu mai este protejat de urmărire uh, penală. Guvernul nu este la putere de nici 100 de zile, deci rămâne de văzut ce progrese se vor face. Acest, acest guvern însă uh, dorește să lupte împotriva corupției. Serbia a făcut mari uh, progrese în uh, cooperarea polițienească și combaterea criminalității organizate, însă, bineînțeles, mai este mult de făcut. Cu toții am fost de părere că o mare problemă o constituie și Kosovo șomajul este foarte ridicat aici, criminalitatea de asemenea, corupția este și foarte răspândită. De aceea este foarte important ca uh, ambele părți să contribuie la o cooperare instituțională, polițienească, astfel încât uh, să combată criminalitatea împreună. Foarte importantă este și reforma justiției, un proces de lungă durată, al, cărei, al cărui obiectiv uh, va fi o justiție independentă în Serbia. Va dura ceva timp, însă cred că Serbia își va lua foarte în serios angajamentele. Mulțumesc! <clears throat> Ähm, ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Sper să nu repet ceea ce a spus colegul meu, însă eu am remarcat două lucruri. În primul rând, angajamentul tinerilor, mai ales și în domeniul uh, poliției și a vămilor, în care uh, au trăit și succese. Am uh, văzut uh, bunuri uh, confiscate, uh, care au uh, permis deschiderea unei grădinițe în, uh, într-una din uh, casele confiscate, de exemplu. Deci există lucruri care se schimbă. Um, bineînțeles, colega mea are dreptate când spune că un parlament nou și un guvern nou au nevoie de puțin timp pentru, um, pentru a acționa. Asta se referă mai ales la achizițiile publice. Uh, am auzit că mai de mult uh, achizițiile publice erau uh, corupte uh, în proporție de o treime. Urmează să aibă un, să, să fie instaurat un nou drept al achizițiilor publice care este um, foarte modern, merge chiar mai departe în unele aspecte, um, mai departe decât chiar um, dreptul scandinav, însă, uh, bineînțeles, aplicarea până la urmă este cea care contează și aici va trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Însă faptul că Parlamentul și Guvernul doresc să pună pe picioare un astfel de sistem, mi se pare deja un semn bun. Domnul Borgheți are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să adaug câteva scurte observații pe care, care mi a venit în minte în urma contactelor pe care le-am avut la fața locului și a informațiilor pe care le-am aflat. Și vreau să vorbesc despre acest aspect atât de îngrijorător legat de criminalitate organizată și uh, corupție. E vorba despre problema spălării banilor. Cred că suntem aici într-o țară unde cultura uh, prevenirii și a controalelor pentru a combate spălarea banilor sunt așa în evul mediu. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să acorde mult mai multă atenție acestor uh, aspecte și trebuie să monitorizeze inițiativele guvernului și autorităților uh, uh, judiciare în această privință. Eu aș fi bucuros dacă această țară ar fi un paradis, dar nu pentru cei care se ocupă cu spălarea banilor. Nu, din potriva, ar trebui să nu mai avem o țară care este practic la frontiera Uniunii Europene, unde sistemul bancar are atât de multe lacune și slăbiciuni. Mulțumesc. Văd că nu mai sunt alte intervenții pentru acest punct prim de pe ordinea de zi. Mulțumesc colegilor care au luat uh, cuvântul și care și-au exprimat uh, um, îngrijorările. Este o țară care dorește să-și negocieze um, aderarea la Uniunea Europeană. Problema cu aceste vizite este să vedem ce se întâmplă după ce um, vizităm o anumită țară și cred că ar fi interesant dacă la reuniunea coordonatorilor am vedea ce putem să facem pentru a exista o urmare concretă a acestei vizite. Acum dați-mi voie să uh, trecem la a doilea punct de pe ordinea de zi și am să vorbesc și eu în limba engleză. Cum spuneam, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi E vorba despre primul document de lucru pe care raportorul nostru, domnul Iacolino, l-a pregătit. Și apoi vom discuta și despre documentele tematice care au fost pregătite de membre ai acestei comisii speciale. Știți că în mandatul comisiei noastre se stipulează faptul că trebuie să existe un raport interimar și unul final. Domnul Iacolino va pregăti trei documente de lucru, câte unul pentru fiecare din cele trei domenii de competență ale comisiei noastre. Astăzi, domnul raportor dorește să ne prezinte primul său document care se bazează pe informațiile pe care le-am primit în timpul audierilor și apoi vor exista și documentele tematice. Dumnealui se ocupă uh, în acest prim document de lucru despre uh, criminalitatea organizată. Vreau să ne organizăm discuțiile după cum urmează. Mai întâi, domnul Iacolino are 20 de minute pentru prezentarea documentului său de lucru, nu este obligat, evident, să vorbească 20 de minute, și apoi o primă rundă de întrebări din partea membrilor, acordând prioritate coordonatorilor, dar apoi uh, toți membrii vor putea să vorbească timp de maxim două minute. Și apoi domnul raportor va avea ocazia să răspundă. Domnule Iacolino, aveți cuvântul. Bine. Grazie, <clears throat> Presidente. Proverò a contenere il mio... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să respect timpul care mi-a fost alocat și să fiu cât mai subțin și să vorbesc cât mai la obiect. După câteva luni de activități intense și datorită contribuțiilor prețioase pe care mi le-au adus atât de mulți colegi și bazându-mă și pe documentele tematice și datorită ajutorului secretariatului am putut să pun la punct acest prim document de lucru care uh, sper ne va permite să ne aprofundăm discuțiile în ce privește criminalitatea organizată, pentru că avem nevoie de cunoștințe specifice, de anumite competențe, dar trebuie să putem să și stabilim uh, uh, relațiile dintre fenomenele pe care le observăm. Ne-am gândit că ar fi interesant să facem o descriere sintetică a fenomenului criminalității organizate și am încercat să țin cont și de o abordare oarecum sociologică, pentru că ar fi bine ca în toate statele membre să existe această infracțiune a actului uh, mafiot. Nu putem decât să ne bazăm pe o anumită premiză Pentru a avea o asemenea infracțiune, atunci avem nevoie și de măsuri specifice prevăzute de lege. În multe state membre există deja infracțiuni, de, ca de exemplu apartenente la organizație mafiotă, dar în multe state membre nici măcar nu s-au gândit vreodată la uh, a include în uh, codul lor penal un, o asemenea infracțiune și de aceea ar trebui să existe acum niște standarde comune la nivel european pentru a putea defini cât mai bine acest tip de infracțiuni. Deci, insist asupra faptului că avem mai întâi nevoie de niște prevederi legislative. Și aceste circumstanțe, deci faptul că nu există această infracțiune în toate statele membre, și nevoia de o prevedere legislativă mi s-au părut esențiale. Am încercat apoi să am o abordare cât mai de ansamblu. Știți că nu există încă o definiție universală acceptată de către toată lumea a acestei tip de infracțiune. Și am încercat să analizez uh, ce există deja în anumite legislații, să compar aceste legislații și să văd uh, care ar fi definiția cea mai convenabilă. Și am ales definiția următoare, și anume că e vorba despre uh, uh, apartenența la organizație criminală, care uh, este un grup structurat, care există de o anumită perioadă de timp, care um, își exercită uh, funcțiile prin um, intimidarea directă sau indirectă, prin, um, pentru obținerea de avantaje financiare și materiale și care uh, prejudicează în mod grav coeziunii economice și sociale a Uniunii Europene sau a uneia dintre statele membre. Și, în plus, e vorba despre o organizație care s-a structurat pentru a exista pe o perioadă lungă de timp. În plus, zona de influență s-a extins foarte mult Um, pentru aceste organizații criminale. Mult mai mult și mult dincolo de frontierele regiunilor la care ne gândim de obicei. Aceste organizații vând produse, achiziționează bunuri și își desfășoară activitățile în cadrul uh, economiei uh, legale. Au întreprinderi care au o activitate cât se poate de uh, legală dar, din păcate, un număr din ce în ce mai mare de întreprinderi care par a fi oneste și legale sunt, de fapt, înființate de organizații mafiode cu capital obținut din activități uh, uh, ilegale. Și acum există o coexistență între metodele uh, legale și ilegale de acțiune în aceste organizații criminale. Nu trebuie să uităm faptul că aceste organizații sunt prezente atât în țările unde nivelul de dezvoltare este uh, ridicat, cât și în cele unde nu este vorba despre un nivel de dezvoltare atât de ridicat. Regimul fiscal, iarăși, are o mare importanță pentru stabilirea, faptul că organizațiile mafiote aleg să se stabilească într-un anumit loc. Pentru că întotdeauna caută să obțină cât mai mult profit din activitățile lor. E adevărat că această comisie a fost creată tocmai pentru a uh, iniția o abordare uh, comună, globală, pentru a putea lupta împotriva acestor fenomene. Poate că într-o zi vom putea avea o adevărată Uh, procuratură europeană și niște procurori care să fie specializați în acest tip de infracțiune, ca să avem o abordare globală și să put- nu să înlocuim autoritățile judiciare naționale, ci să putem să lucrăm în armonie cu acestea, tocmai pentru a accelera anchetele și munca uh, uh, entităților judiciare naționale. Mafia este prezentă în toate uh, organizațiile criminale uh, de peste tot din Europa. Există aceste documente tematice pe care m-am bazat și la care voi face referire pentru că Așa cum v-am spus, datorită acestor documente am putut să uh, uh, mă folosesc de multe informații pe care le-am inclus și în propriul meu document de lucru. Care sunt uh, zonele unde se desfășoară cel mai bine acest trafic ilegal? Și m-am gândit și la consecințele pe care aceste activități mafiote le au asupra activităților legale. Am identificat și acele zone geografice precise, precum Belgia, țările de jos, țările baltice sau sudul, precum uh, Italia și Spania, unde sunt adevărate noduri pentru aceste uh, um, tipuri de trafic practicate de uh, organizațiile de criminalitate organizată. Și știți că și în nordul Italiei, nu numai în sud, acum sunt prezente organizațiile mafiote. Este un fenomen pan-european, un fenomen prezent la modul concret nu putem să afirmăm astăzi că mai există vreun stat membru care nu are de-a face cu mafia. Este motivul pentru care suntem obligați să ținem cont de faptul că activitățile ilegale s-au schimbat. S-a trecut de la uh, uh vânzarea de bunuri contrafăcute la uh, falsul în acte la achizițiile publice sau la traficul acum de ființe umane. Și nu există vreun domeniu unde uh, sunt create întreprinderi unde ne putem uh, gândi că nu există nici măcar o urmă a vreunei activități mafiote. Nu, există o amenințare reală pentru piața internă, pentru sănătatea consumatorilor și, în general, pentru climatul uh, um, sănătos economic. Și știți că criza economică nu a blocat, nu a paralizat evoluția acestor fenomene, din potrivă, le-a favorizat. prin intermediul unor unui concurs de circumstanțe, uneori ciudat, și-a ajuns la o uh, explozie a activităților criminalității organizate. Ce putem să facem? Care sunt soluțiile concrete pe care comisia noastră ar putea să le susțină astfel încât să avem dispoziții legislative eficiente? Unele sunt de la sine înțelese. În primul rând, să avem această bună cooperare între serviciile polițienești și să avem o armonizare a, a definirii acestor tipuri de infracțiuni și a, a sentințelor aplicate. Confiscarea este o altă metodă și ar trebui să putem să facem și confiscări preventive sau confiscări chiar și în cazul în care încă nu s-a pronunțat încă o sentință. Este un instrument uh, care știu că este în curs de uh, a fi discutat uh, și nu e vorba despre un instrument care trebuie folosit numai în lupta împotriva mafiei, ci și pentru alte uh, domenii din uh, societate, de exemplu ce privește achizițiile publice. Ar trebui să facem așa fel încât să evităm situațiile în care anumite șantiere, anumite uh, um, um proiecte sunt um, acordate unor companii care au fost condamnate într-un alt stat membru pentru uh, complicitate cu mafia sau apartenență la o organizație mafiotă. Tocmai de aceea avem nevoie de un schimb util de informații. Și avem nevoie de toate aceste instrumente operaționale pentru a lupta cât mai bine împotriva traficului de uh, droguri. Am vorbit despre confiscări, am vorbit despre uh, um, sechestru, e vorba și despre acele instrumente pe care colegul Diaz de Mera le va evoca în documentul său tematic. Noi vrem să împiedicăm pe șefii mafiei, cei care au fost condamnați, să continue să dea ordine și să-și uh, gestioneze organizația, deși ei se află în închisoare. Și trebuie să respectăm dreptul uh, pe care îl are oricare persoană condamnată de a-i se reduce pedeapsa, dar ar trebui și respectate anumite garanții minime față de riscul pe care îl prezintă persoana respectivă. Eu de... am fost activ și în ce privește uh, dosarul Tarabela și am depus mai multe amendamente tocmai pentru a preveni organizațiile mafiote care au fost odată decapitate să poată să mai redevină active. Spuneam că legislația statelor membre trebuie să aibă acest segment de prevenire, dar apoi există și segmentul uh, de uh, um, um, acțiune post-judiciară, post-pronunțare sentință. Cum este gestionat patrimoniul care este confiscat de la uh, aceste organizații mafiote? Folosirea noilor tehnologii trebuie și uh, ca și echipele noastre de anchetă să poată să folosească aceste noi tehnologii pentru a putea uh, avea mai bun niște date de baze mai niște baze de date, mă scuzați, mai bune pentru a permite informației să circule mai repede, pentru că în lipsa informațiilor suntem cu brațele încrucișate. Și să nu uităm de răspunderea politică atunci când se stabilesc listele pentru alegeri, ar trebui să existe un cod etic, ar trebui să existe o verificare astfel încât uh, uh, membrii potențiali a unor organizații de criminalitate organizată să nu poată să ajungă pe aceste liste. Criteriile de eligibilitate trebuie să includă aceste uh, condiții de respectarea unui cod etic. Încă o dată să permitem o folosire cât mai intensă a noilor tehnologii pentru a, a menține nivelul de alertă cât mai ridicat cu putință. Criminalitatea organizată uh, este o realitate concretă, palpabilă, în continuă evoluție și schimbare și nu putem să o combatem în mod eficient decât dacă avem acorduri uh, de cooperare între noi, între statele membre ale Uniunii Europene, dar și acorduri de cooperare cu state terțe, precum statele din nordul uh, Africii sau din estul Europei Au trecut practic 17 minute, închei cu câteva minute mai devreme pentru a permite colegilor care doresc să uh, îmi spună părerea lor sau doresc să-mi adreseze întrebări să o poată face. Încă o dată, mulțumesc pentru ajutorul prețios pe care l-am primit și mulțumesc mai ales colegilor care au pus la punct acele documente tematice pentru că știu că uh, și dumneavoastră vor avea ocazia să ia cuvântul pentru a ne le prezenta mai în detaliu. Vă mulțumesc! Obrigado, senhor Iacolino, pelo, pela sua apresentação do seu documento de trabalho. Mulțumesc, domnule Iacolino. Într-adevăr, S-a făcut referință aici la acest concept, nu doar din punctul de vedere juridic, ci și din punct de vedere al domnului Iacolino. Și pot să spun că avem nevoie de o strategie paneuropeană în toate statele membre pentru a pune capăt acestui fenomen. Am să dau cuvântul acum reprezentanților politici, în primul rând PP-ul, doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe raportorul nostru, pentru Comisia CRIM, pe domnul Iacolino, pentru acest raport excelent. De asemenea, aș vrea să mulțumesc uh, colegilor care au prezentat documente tematice excelente pe această temă și care aduc o plusvaloare deosebită documentului prezentat de domnul Iacolino. se abordează această chestiune pe toate fațetele, începând cu definiția, un element foarte important pentru că este esențial să avem o definiție la nivel european a crimei organizate. Definiție esențială pentru noi la ora aceasta. Era important de asemenea să subliniem importanța luptei împotriva crimei organizate în UE, în special în astfel de momente de criză, pentru că crima organizată prin uh, grupurile de tip mafiot uh, și prin alte organizații care știm foarte bine că au avut uh, niște evoluții îngrijorătoare și raportorul ne dă câteva idei de soluții pentru a lupta împotriva lor. E vorba de soluții legislative. Avem acum o propunere legislativă din partea Comisiei și anume confiscarea bunurilor și raportorul menționează acest lucru în raport. De asemenea, avem un, un document tematic al domnului Mitchell tocmai pe marginea acestei confiscări a bunurilor și, spuneam, raportorul menționează aici și exemplul Italiei în legătură cu uh, confiscarea bunurilor a organizațiilor de tip uh, crimă organizată, care ar putea fi una dintre soluțiile de luptă împotriva acesteia. Avem și un alt document tematic important, important al domnului Diaz de Mera, care face referință la cartelurile uh, care controlează drogurile și celălalt document al doamnei Ayala Sender, referitor la traficul de ființe umane, vorbim bineînțeles și de aspectele dramatice, de aspectele umane și de drepturile omului care au o legătură și merg mână-mână practic cu aspectele economice. Acest prim raport referitor la crima organizată cred că ar trebui văzut ca o primă etapă, însă el este destul de complet uh, în ceea ce privește fenomenul uh, de tip mafiot un fenomen care dăunează economiei europene. Am auzit uh, de-a lungul uh, săptămânilor trecute opinia experților, am auzit uh, și date statistice îngrijorătoare în acest sens și cred că documentul pe care îl avem în față este unul foarte complet. Vă mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc, doamna Mathieu. Sunt convins că vom avea timp pentru a dezbate aceste documente tematice un pic mai târziu astăzi și să vorbim cu cei patru colegi ai noștri. Acum, din partea socialiștilor, domnul Borsellino sau nu, coordonatorul din partea PS. Cred că coordonatorul a fost uh, înlocuit de doamna Borsellino. Da, eu am ascultat foarte bine prezentarea domnului Iacolino și am câteva observații punctuale. Mai întâi în ce privește spălarea banilor și corupție. Și vreau să spun că aceste două fenomene se întreprătrund în mod continuu și sunt de asemenea uh, interdependente de toate activitățile acestor organizații mafiote. Și acest fenomen al corupției mă îngrijorează foarte mult. Este fundamental să avem o infracțiune definită în mod armonios să avem aceleași standarde, așa cum spunea și domnul raportor, peste tot în Uniunea Europeană, pentru că ar fi important să vorbim și despre infracțiunea de ajutor din exterior, pentru că am acoperit toate acele zone gri a activităților uh, um, la negru, activităților subterane, care de fapt ajută aceste organizații criminale. Și nu cred că trebuie să vedem totul prin prisma organizațiilor mafiote din Italia. Foarte des se vorbește despre aceste organizații care s-au uh, exportat din Italia și s-au stabilit în alte state europene. Să nu uităm că și în alte state membre există organizații criminale uh, autohtone care se nasc și uh, uh, își extind activitățile pe propriul teritoriu. Și mă gândesc la exemplul uh, din uh, Germania și nu e numai drangheta din Italia care a ajuns în Germania, ci sunt și acele organizații din, autohtone, cum spuneam. Dar asta nu înseamnă că neg faptul că există anumite terenuri fertile care permit unor organizații uh, uh, mafiote dintr-un stat terț să vină să se stabilească într-un stat membru. Și să fim atenți să nu pierdem din vedere esența a, criminalității organizate. Relația care există între acest tip de activități și lumea politică. Cred că trebuie să abordăm această tematică uh, cu mult mai multă atenție, mult mai în amănunt. Să ne uităm și la activitățile organizațiilor locale, nu cred că numai administrațiile locale sunt uh, infiltrate, ci în general structurile politice din, din, din state. Acestea sunt de-a dreptul pătate de aceste uh, legături cu uh, organizațiile criminale și de aceea sunt și favorizate fenomene precum corupția și spălarea banilor. O curiozitate tu însuți ai citat uh, raportul Europolului. Președintele roagă uh, vorbitoarea să încheie. Da, am încheiat, spune. Vreau să vorbesc la acest raport emis de Europol, care mi se pare paradoxal. Și nu vorbește uh, despre țări întregi, ci numai despre anumite regiuni și se vorbește uh, numai despre sudul Italiei, pe când noi știm foarte bine că și nordul este afectat și mai ales regiunea Milano. Mulțumesc, spune președintele. Vă rog frumos să nu depășiți uh, două minute. Acum trec uh, la grupul ALDE și colegul Newton Dan. Dacă dorește să ia cuvântul, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorilor este un, și raportorilor este un subiect foarte important. Întrebarea este foarte mare. Cu, pentru cine scriem aceste rapoarte? Pentru că dacă știm cui scriem, putem să includem conținutul adecvat. Mie mi se pare că noi scriem acest raport uh, pentru public uh, care suferă de pe urma criminalității și facem recomandări statelor membre și comisiei. Uh, pentru ca acestea să ia acțiuni, să întreprindă acțiuni astfel încât lucrurile să meargă mai bine. Un bun început, mi se pare, documentul Iacolino, ceea ce mi se pare că deocamdată lipsește este cantitatea enormă de uh, um, delincvență, de infracțiuni uh, minore, mm, contrafaceri, mm, mică criminalitate care distrug mm, locuri de muncă, care nu sunt rezolvate de către pol- poliție pentru că poliția nu are suficiente resurse. Poliția um, caută pești mari, să spunem așa, uh, îi prind, sunt lăudați, dar sunt uh, o serie întreagă de mici Uh, infracțiuni care nu sunt abordate în niciun fel. Și cred că ar trebui să prevedem acest lucru în raport, cum să ajutăm poliția să aibă mai multe resurse, un buget mai bun, facilități, pentru a, uh, aborda aceste, pentru a rezolva aceste uh, infracțiuni care distrug locuri de muncă și care creează pagube de miliarde de euro. Mă bucur să văd ultima parte din raport, uh, secțiunea 5, în care sunt prevăzute recomandările pe care le vom face. Aștept cu nerăbdare etapele următoare. Bineînțeles, momentul cheie pentru comisia noastră va fi când vom putea cu toții să depunem amendamente uh, și vom putea să, de, să introducem practic propriile recomandări în acest document. Mulțumim oricum, uh, Salvatore, este un foarte bun uh, început. Uh, domnul Newton Dan, mulțumim. Nu știu cine va vorbi în numele verzilor sau dacă doriți să interveniți. Dacă nu, Nicole? Nu? Nicole. Mulțumesc. Vroiam doar să spun două cuvinte despre un aspect care mă interesează. Sunt membră la Comisia FEM și traficul de ființe umane, mai ales traficul de femei, este un fenomen, cum spuneam, care mă interesează foarte mult și mă întrebam dacă nu ar trebui să încercăm să armonizăm și mai mult legislația în ce privește prostituția. Și acesta este un aspect al problemei și mi-ar uh, plăcea să-l văd aborda. Sim. Mulțumesc. Nu știu dacă conservatorii doresc să intervină. Domnul McClark. Doamna McClark. Mulțumesc. Documentul meu cu privire la uh, uh, criminalitatea cibernetică va urma. Deci nu vă voi uh, prezenta asta. Însă concluziile mele sunt similare cu um, cele care ar putea să se aplice întregii criminalități organizate. Am, mi-am dat seama însă că lipsesc datele, ne trebuie mai multă informație cu privire la criminalitatea organizată în Uniunea Europeană. Iar apoi avem nevoie de un mecanism pentru partajarea acestei informații. În plus, această informație trebuie să ducă la acțiuni reale, astfel încât oamenii să vadă că um, se, se întreprinde ceva și că problemele lor sunt rezolvate. Trebuie să vedem cum putem să sprijinim munca organizațiilor care combat această criminalitate. Uh, această luptă cere foarte multe uh, resurse, mai ales resurse umane și trebuie să vedem cum putem să sprijinim aceste campanii uh, atunci când ele au loc. În plus, trebuie să conștientizăm să creăm o conștientizare în rândul populației cu privire la ce se întâmplă. Uh, trebuie ca victimele uh, criminalității cibernetice să aibă informații. Mulțumesc. Mulțumesc. Numele GUE, uh, domnul Sondergaard. Mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă. Este un raport care include puncte foarte valoroase. Eu mă voi concentra asupra uh, ceea ce mi se pare că lipsește din acest raport. Am senzația că există unele, unele lipsuri. Mă uit la concluzii. La pagina 4, de exemplu, raportorul vorbește, pe bună dreptate, despre contextul uh, sociopolitic pentru, pentru răspândirea criminalității, sărăcia, neîncrederea în instituții și așa mai departe. Însă, în concluzii, nu este prevăzut nimic cu privire la aceste constatări cât se poate de uh, exacte. Dacă am ar fi, dacă vrem să facem unele recomandări împotriva criminalității organizate, um, eu am câteva idei de concluzii pe care am putea să le introducem aici. Un alt exemplu ar fi că la pagina 6, raportorul, pe bună dreptate, vorbește despre faptul că actuala criză Uh, a lăsat mai mult spațiu de manevră criminalității economice, comerciale, și spune că există uh, și tendința de a lua credite la prețuri uh, extraordinare numai pentru că băncile au crescut foarte mult prețurile. Uh, dar ce este prevăzut în concluzii cu privire la asta. Încă un punct unde ne lipsește o concluzie. Ce importanță a avut dereglementarea când, atunci când a fost vorba de uh, libera circulație a capitalului. Asta a deschis multe posibilități pentru uh, infractori în Europa de Est, de exemplu. Aici, organizațiile au putut să câștige teren uh, tocmai datorită uh, prevederilor nu foarte stricte. Da, în, de multe ori constatările sunt foarte bune, însă lipsesc concluziile. Aș fi recunoscător dacă ar fi uh, preluate toate observațiile pe care le-am făcut. Mulțumim, domnule uh, Soren. Domnul Borghețiu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mă alătur uh, aprecierilor și comentariilor uh, pozitive care au fost făcute de antevorbitorii mei și este normal să fie astfel pentru că este un raport complet și eu am apreciat mai ales două dintre lucrurile spuse domnul raportor, și anume că trebuie să monitorizăm foarte bine amenințarea pe care o reprezintă aceste organizații și apoi eh, să analizăm și impactul pe care aceste, ehm, eh, acești bani de origine ilegală îl au asupra economiei legale. Și Mă gândesc mai ales la uh, efectele foarte nocive ale uh, con produselor contrafăcute. Și e bine că s-a subliniat cât de uh, periculoase sunt aceste organizații, mai ales în ce privește traficul de ființe umane și uh, uh, imigrația uh, clandestină. E, a, e nevoie de curaj politic pentru a uh, denunța aceste realități, pentru că foarte mult timp a fost un subiect uh, tabu. De, pentru că de multe ori ceea ce se întâmplă în Marea Mediterană, toate aceste persoane disperate care ajung să fie naufragiate, Uh, se găsesc în această situație din cauza cooperării între organizațiile uh, criminale din Europa și din Nordul Africii și de aceea trebuie să tăiem de la rădăcină acest rău. Și încă o observație de natură generală. Ar fi bine ca domnul uh, raportor să nu se mulțumească numai despre, de aceste recomandări de natură legislativă uh, de tip ex post. Eu cred că trebuie să ne bazăm și pe experiența noastră din Italia. În mod tradițional, în nordul Italiei, organizațiile mafiote nu erau uh, active, dar acum sunt uh, omniprezente. Oricum, comisia noastră va vizita uh, Milano și va putea să vadă cu proprii săi ochi. Deci, să ținem cont de acest exemplu, chiar dacă nu este cel mai pozitiv al Italiei. Și să ne dăm seama cum a avut loc această evoluție, cum de a ajuns să se infiltreze mafia în aceste regiuni pe care până acum le consideram imune. Poate am putea să avem o activitate o activitate de prevenire, să fim prudenți, tocmai pentru a evita infiltrarea acestor organizații în acele regiuni unde deocamdată nu sunt active sau sunt foarte puțin active. Eu am impresia că acele țări care nu sunt direct afectate sau nu în mod regulat de organizațiile mafiote, uh, nu au foarte multe cunoștințe în acest domeniu, sau cel puțin au niște cunoștințe superficiale. De aceea avem nevoie de niște acțiuni uh, hotărâte, să transmitem informații despre uh, caracterul uh, iminent al extinderii mafiei chiar și în țările lor și să le atragem atenția asupra pericolului pe care reprezintă aceste organizații. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în anumite zone din țara noastră va afecta, dacă nu facem nimic, practic toată Europa. Eller e de signora uh, Ayala Sender. Doamna Eller dorea să intervine, apoi doamna Ayala Sender. Aveți câte două minute. Domnul Eller, mă scuzați. Mulțumesc, aș dori să-l felicit pe raportor. Um, eu nu doresc să comentez raportul său, ci să-l completez eu sunt uh, coraportor pentru um, măsurile în domeniul securității, um, a cercetării în, domeniul uh, apărării. Parlamentul a propus o linie de 2,2 miliarde de euro, o linie bugetară pentru asta. Misiunile pot... Este vorba de misiuni uh, propriu-zise și merge până la achiziții. Din aceste uh, Um, din aceste fonduri nu vor merge uh, fonduri către Europol, de exemplu, prin uh, centrul cibernetic, pentru centrul uh, cibernetic vom putea aloca fonduri. Însă, întrebarea cui ne adresăm nu răspunde, nu trebuie răspunsă unor ter, nu, nu se referă numai la niște terți, ne Uh, referim și la modul în care alocăm propriile fonduri. Um, de exemplu, uh, de exemplu în orizont 2020, uh, 250 de milioane de euro, de exemplu, am prevăzut în domeniul cibernetic. Până astăzi, din fondul, din programul cadru 7, nu putem oferi bani pentru centrul de securitate Același lucru este valabil pentru uh, baze de date uh, și uh, alte unități tehnice care ar servi combaterii criminalității. De aceea aș dori să fac puntea către sarcinile Parlamentului. Multe aceste aspecte pot fi abordate prin linii bugetare pe care uh, noi le-am putea uh, vota în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Eller, doamna Ela Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor pentru documentul tematic referitor la traficul de ființe umane și ieri am avut o uh, întâlnire pe această temă. Am vorbit despre exploatarea sexuală, despre problema femeilor care sunt victime în mod special și legătura cu um, munca silită. Aș vrea să mulțumesc domnului Iacolino pentru tot ceea ce a făcut, să-i mulțumesc uh, pentru capacitatea sa de a fi deschis pentru cei care am lucrat în paralel, pentru a putea avea un adevărat schimb de păreri tot timpul și la partea de concluzii, aceste prime concluzii pe care le avem, aș vrea să fac două comentarii importante. În primul rând, când vorbim despre aspectele economice, când se vorbește doar despre confiscare, aceasta ar trebui să fie prevăzută la sfârșitul procesului și cred că, într-un moment sau altul, ar trebui să subliniem în mod clar trasabilitatea acestor bunuri și a banuri în prealabil, cel puțin în ceea ce privește traficul de ființe umane. Să vedem care sunt mărturiile acestor persoane care se află într-o situație precară sau în situații speciale și să vedem ce se întâmplă cu banii, uh, cum sunt transferate aceste sume dintr-o parte în alta în prealabil, pentru că e vorba de bani care alimentează diverse afaceri, deci cred că ar trebui să vedem nu ce se întâmplă doar în momentul confiscării, undeva la sfârșitul procesului, ci să vedem și procesul de trasabilitate a acestor sume și profitând și de alte capacități disponibile la nivelul Uniunii Europene, cerând să existe mai multă claritate, de exemplu în ceea ce privește paradisurile fiscale și alte teme care au legătură cu acestea. Un al doilea uh, comentariu. Domnul Iacolino vorbește de acea uh, condamnare definitivă uh, și de două aspecte, și anume mm, neparticiparea la licitații sau ce se întâmplă la Parlamentul European. Și atunci vreau să vă întreb, de ce perioadă de timp, de câți ani e nevoie pentru a obține o astfel de condamnare definitivă? Pentru că, în mod normal, delinvenții contează deja uh, pe această durată prea lungă. Uh, de aceea ar trebui să fim mai exigenți, cel puțin din punctul de vedere al politicienilor, să nu cerem neapărat uh, o condamnare definitivă, ci în momentul uh, învinovățirii al acuzării să se poată prevede acest uh, proces. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iala Sender! Și acum, pentru a încheia discuțiile, mă întorc la raportorul nostru, domnul Iacolino, și îi dau patru minute la dispoziție pentru a răspunde comentariilor făcute în sală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat toate intervențiile care sunt de apreciat și care au fost foarte coerente, dar doresc să subliniez faptul că nu este vorba decât despre un prim document de lucru. Atât doamna Sender cât și domnul Eller au vorbit despre chestiuni de natură economică, de asemenea și domnul Newton Dan. Astăzi discutăm despre un prim document de lucru și nu am vorbit încă despre spălarea banilor și nici despre corupție, pentru că v-am explicat că doream să dedic uh, câte un document fie cărei teme. Și sunt aspecte pe care le-am, uh, le avem în vedere și despre care vom discuta. Confiscarea bunurilor, da, deja am evocat-o, uh, spălarea banilor și celelalte argumente care au fost uh, și subiecte care au fost uh, evocate, cum spuneam, ne vom ocupa de ele în documentul consacrat uh, acestui fenomen de spălare a fondurilor. În ce privește accesul la credite, așa cum spunea colegul, eu cred că această criză a creditelor este un semnal. Și în dosarul în care voi vorbi despre salarea banilor, voi vorbi tocmai despre ce trebuie făcut um, apropo de bani și apropo de uh, uh, măsurile de uh, luat pentru a evita acest fenomen de spălare a banilor. Am ascultat și ce a spus colegul Borghețio și despre cât de relevant este acest fenomen al uh, pirateriei, a produselor contrafăcute. Și în ce privește observațiile doamnei Borsellino, și un nou, uh, crearea unei noi infracțiuni a ajutorului acordat din exterior, mi se pare că ar fi ceva destul de complicat de stabilit, dar o să abordez și um, acest punct. Lupta împotriva organizațiilor de tip mafiot este o preocupare europeană. Și nu numai pentru că, așa cum am spus, aceste organizații sunt prezente peste tot, în toate sectoarele economice. Și în ce privește relația dintre aceste activități criminale și membrii acestor organizații și lumea politică, eu cred că noi avem această șansă de a putea declara ineligibili uh, acei oameni politici care uh, sunt bănuiți sau chiar au fost condamnați pentru că au aparținut unei organizații mafiote. Trebuie să declarăm anumite infracțiuni ca fiind uh, infracțiuni ce determină uh, ineligibilitatea. Și partidele politice ar trebui să fie uh, uh, conștiente de aceste realități și ar trebui să aplice acest cod etic. Nu ține deci numai de prevedere legislative, ci ține și de uh, un imbold care trebuie să fie trimis de către Parlamentul European. Da. Toate pasajele din acest document vor uh, avea un scop precis, cu atât mai mult când vom ajunge în faza în care se vor putea depune amendamente, pentru că și eu îmi doresc ca acest document să devină unul de uh, referință pentru celelalte instituții europene, cât și pentru toate statele membre. E totuși că Mulțumim raportorului nostru, domnul Iacolin. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere inițială. Trecem la următorul punct, discutarea uh, documentelor um, tematice. După cum știți, avem patru documente tematice care ne vor permite să continuăm discuția pe care am început-o cu documentul de lucru. Aceste documente uh, tematice completează documentul de lucru doc discutat cu domnul Iacolino. Ne putem baza acum pe uh, uh, documentele colegilor pentru a uh, aprofunda discuția. Avem un raport cu privire la cart cartelurile drogurilor al domnului Demera, avem uh, un document cu privire la confiscarea bunurilor din partea domnului Gay Mitchell. Avem un document cu privire la traficul de ființe umane în Uniunea Europeană uh, din partea doamnei Ayala Sender și, nu în ultimul rând, avem un document tematic cu privire la criminalitatea cibernetică din partea colegei Emma McClarkin. Nu toți autorii documentelor tematice sunt prezenți acum în sală. Vom începe cu cei care sunt prezenți. Vor avea 5 minute să-și prezinte documentele, iar colegii care până acum nu, nu au venit, cu siguranță vor veni între timp. Apoi își vor prezenta și ei documentele și apoi vom avea um, o discuție. Uh, întrebările am să vă rog să le rezumați la două minute discutăm cele patru documente în același timp, însă am să vă rog, dacă aveți întrebări uh, concrete uh, sau specifice, uh, am să vă rog să specificați cui doriți să adresați această întrebare. Propun să începem cu domnul Diaz de Mera și cu documentul său referitor la cartelurile de droguri și legăturile cu criminalitatea organizată europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul tematic, așa cum ați spus și dumneavoastră, e vorba aici de cartelurile de droguri și legătura cu organizațiile criminale din Europa. Toată lumea cunoaște definiția cartelurilor, o organizație delictivă care promovează și controlează operațiuni care au legătură cu stupefiantele. Care este scopul? acela de a avea rezultate asupra producției și distribuției de astfel de produse uh, stupefiante. Acestea se află în mod principal în Columbia, Guatemala, Honduras, Salvador, Trinidad, Tobago, Republica Dominicana și Mexic, Afganistan, Pakistan și în Statele Unite. Foarte multe dintre ele au legătură uh, unele cu altele. Cartelurile din America Latină și legătura lor cu uh, țările europene este foarte cunoscută, sunt lucruri deja anchetate și confirmate de-a lungul timpului. Activitățile acestor carteluri active în America Latină au de-a face cu proprietatea, cu furturile, traficurile de bunuri și ființe umane, cu falsificarea, cu uh, sequestrarea, cu traficul de arme, cu spalarea de bani și așa mai departe. Însă, dacă domnul raporter dorește să țină cont de acest lucru, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pentru siguranța europenilor este cel referitor la traficul de cocaină organizațiile de crimă organizată peruviane și colombiane și organizațiile paramilitare și teroriste care controlează, practic, uh, producția și comercializarea cocainei. Relația dintre aceștia și grupurile uh, de droguri fac ca viața lor uh, separată să fie imposibilă. Grupurile columbiene sunt cele care uh, controlează practic ce se întâmplă în Uniunea Europeană și procesul de delivență la nivelul Europei. Europa, știți, este cel de-al doilea uh, cel mai mare consumator după Statele Unite de cocaină în lume. Traficul cu cocaină afectează toate statele Uniunii Europene. Și aceasta se datorează Um, în principal felul în care este organizată această organizație transnațională și felul în care se trimite producția către Uniunea Europeană. La bază se află grupuri din America Latină. Însă, s-au făcut eforturi din partea Uniunii Europene și Americii Latine pentru a, a uh, lupta împotriva acestor grupuri, așa că ele se deplasează. Cu cât sunt mai reprimate, cu atât se deplasează mai mult și grupurile au permanența limitată în timp. La ora actuală, între Venezuela și Ecuador, acea frontieră este o frontieră de ieșire de astfel de produse către în afară. Cartelurile mexicane. Și o paranteză aici, domnule președinte, pentru că mi se pare de neacceptat să nu considerăm aici posibilitatea de a vizita Mexicul, pentru că Mexicul este principalul actor la nivel mondial în ceea ce privește comercializarea de cocaină. Și ați auzit uh, ce s-a spus aici uh, în legătură cu cocaina. În legătură cu crima organizată putem merge la Statele Unite să vorbim cu autoritățile de acolo, cu DEA și așa mai departe. Însă pentru cocaină trebuie să ne deplasăm în Mexic și v-am spus vreau să fie uh, consemnat în procesul verbal această reticența mea. Am văzut um, că există această deplasare între fațada atlantică și peninsula iberică. Acum totul s-a deplasat pentru că acolo există probleme spre portul de la Liverpool și acela este portul preferat al uh, celor două grupări um, de stupefiante importante din Mexic pentru că uh, la celelalte frontiere utilizate până acum uh, lucrurile au devenit prea periculoase. Pot să vă spun însă, cu regret, că, din păcate, uh, zona cea mai tranzitată este peninsula iberică. Și aceasta a dus la un adevărat război. O cunoașteți foarte bine, sunt implicate cele două grupuri Losetas, din Mexic și în timpul uh, mandatului președintelui uh, Calderon au existat 50.000 uh, de morți, morți din această cauză. Acele grupuri Zetas, care erau reprezentanții grupurilor paramilitare, au săvârșit aceste crime în timpul mandatului președintelui Calderon. Așa că cele două grupuri s-au gândit să abordeze unul dintre porturile cele mai importante din punct de vedere istoric ale lumii și acesta este portul de la Palermo. Îl întrebe președinte dacă mai am timp la dispoziție sau nu. Nu, văd că nu prea mai am. Îmi pare rău, așa că voi încheia aici comentariile mele cu o ultimă idee și anume știm că în Italia problema este reprezentată de la Camora și Indragheta. dar, vă spuneam, aceste carteluri opera, au operațiuni prin portul Palermo. Și Letonia și Ecuadorul au de asemenea legături și așa numitul grup în afara legii Angel de la Moarte și Los Banditos, care au operațiuni în Danemarca. Principalele probleme pe viitor, și cu acestea închei, domnule președinte, ceea ce vroiam să spun, e vorba de o rută maritimă, canal de Suez, uh, Mediterană, care poate fi analizat. E vorba de o rută nouă care intră prin uh, Suedia. E vorba de transportul de cocaină și aprovizionarea de cocaină prin Uniune ar putea fi în creștere pentru că consumul este în creștere în Europa, între altele în Rusia și în noile state ale Uniunii Europene și uh, noi substanțe care sunt făcute pe baza cannabisului. Aveam însă multe alte comentarii de făcut, dar mă voi opri aici. Pot să spun că documentul este pe baza unor informații care sunt confidențiale. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Diaz de Mera, mai târziu, când vom răspunde la întrebări și comentarii, poate veți putea sublinia din nou câteva aspecte importante. Să spunem însă că avem rezoluții pe țări uh, africane, de exemplu în Guinea-Bissau, unde arătăm în mod clar că acest fenomen s-a deplasat din America Latină spre alte regiuni ale lumii și spre Europa. Și acum am să dau cuvântul uh, doamnei Ayala Sender pentru a prezenta celălalt document referitor la traficul de ființe umane. Mulțumesc foarte mult și eu, domnule președinte. Am avut uh, probleme de, de agenda, dar uh, până la urmă am reușit să punem la punct acest document și punctele esențiale pe care vrem să le introducem aici. Ținând cont că avem aici o directivă uh, Uh, recentă și documentul pe care îl pregătește Comisia pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane și aceasta tocmai grație impulsului primit din partea Parlamentului European, m-am centrat pe acele puncte care până în ziua de astăzi nu au fost, să zicem, rezolvate și unde există niște nevoi urgente pentru a face eforturi. Aș vrea să mulțumesc și Serviciului de Documentare de la Parlament și doamnei Vasiliadu, care este coordonatoarea pentru lupta împotriva traficului de ființe umane la nivel european și care m-a ajutat foarte mult. Aș vrea să reamintesc aici propunerea mea și a grupului meu pentru ca doamna Vasiliadu să participe la un moment dat aici la comisia noastră, pentru că din câte știu eu, informațiile pe care le are dânsa sunt informații foarte uh, de actualitate și propuneri care ar putea fi interesante pentru noi, așa că să se rețină această propunere a mea. Vreau să remarc aici cinci idei importante. În primul rând, din punct de vedere european, trebuie să facem astfel încât traficul de ființe umane, indiferent că e vorba de munca silită sau exploatarea sexuală, bineînțeles exploatarea minorilor, exploatarea persoanelor în vederea delinvenței, un element care este din ce în ce mai uh, protagonist. Aceasta face ca de multe ori aceste victime ale exploatării să fie considerați ca acuzați, ca adevărați criminali, pentru că sunt obligați, practic, să uh, fure și să participe în alte acte delictive. Deci e un fenomen de care trebuie să ținem cont la nivel european și care să fie considerat inacceptabil din punct de vedere social și văzând că alte campanii europene au avut succes pe baza fondurilor, a unor strategii bune, bune, bune și a intensității a, acestor campanii, eu aș dori ca și în cazul acesta, a luptei împotriva traficului de ființe umane, un fenomen absolut de neacceptat, să reușim la nivel european să realizăm adevărate campanii pentru o respingere socială, campanii foarte vizibile Știm că există țări sau anumite regiuni care sunt mai afectate în ceea ce privește exploatarea sexuală și poate ar dori să ascundă anumite aspecte, dar oricum avem nevoie de o adevărată capacitate la nivel european pentru ca această uh, crimă, acest delict să fie mm, respins din punct de vedere social total. Și știm că avem uh, Ziua Internațională împotriva traficului de ființă umane pe 18 octombrie. Sperăm ca peste 5 ani, după ce directiva va fi intrată în vigoare și toate celelalte documente pregătite de comisie, sperăm să avem și acel an european al luptei împotriva traficului de ființe umane pentru a vedea dacă rezultatele noastre au fost eficiente sau nu. Un al doilea punct, referitor la datele statistice, care lipsesc aproape cu desăvârșire, aș spune, e nevoie de o evaluare a capacității. Un eventual observator european al acestor date statistice pentru a avea o armonizare a datelor statistice, pentru că și în ziua de astăzi, în ciuda tuturor instrumentelor de care dispunem, vorbim în continuare de estimări. Deci e foarte greu să luptăm împotriva acestui fenomen sau să propunem soluții dacă datele de care dispunem sunt uh, foarte mici sau diferențele uh, sunt foarte mari în felul în care se înregistrează ele. Un al treilea punct Parlamentul a subliniat importanța acestui punct și anume asistența acordată victimelor, instrumentele de care dispunem, instrumente, să zicem, de o primă generație, pentru că se bazează în special pe mărturia realizată de victime, atunci când e vorba de exploatare sexuală sau muncă silită, deci aceasta impune o presiune suplimentară mm, pe victime și reprezintă de asemenea un mare eșec pentru noi, pentru că marea majoritate a victimelor se află într-o situație de nesusținut, într-o situație precară, sunt foarte vulnerabile și, prin urmare, e foarte greu să, să li se ofere protecție pentru a se simți în largul lor în cadrul uh, proceselor e foarte greu deci ca protecția și capacitatea de recuperare socială să fie suficientă pentru ca mărturiile lor să fie valabile. Și de aici uh, cel de-al patrulea punct, acela de a concentra mijloacele de care dispunem pentru a căuta noi soluții în vederea condamnării traficanților pentru că atâta timp cât doar victimele sunt cele care dau mărturia unică, va fi foarte greu să realizăm acest lucru. Să vedem ce se întâmplă cu trasabilitatea banilor, să lucrăm cu partea uh, judiciară, cu procurorii, pentru că știm foarte bine, polițiștii uh, încearcă să identifice uh, mafioții potențiali, dar am văzut că în, uh, în perioada 2008-2010 numărul de condamnări a scăzut. Deci este un adevărat eșec, pentru că știm că datele sunt în creștere și cu toate acestea, anchetele realizate de uh, forțele de poliție care ne aduc în fața unui număr foarte mare de delicte, până la urmă, atunci când se ajunge în fața instanțelor, probele nu sunt suficiente sau victimele se află într-o situație foarte vulnerabilă în care nu pot să ofere probele necesare deci, uh, numărul de condamnări finale, vă spuneam, uh, a scăzut. Și un ultim punct pe care vreau să-l prezint aici, e vorba de acțiunea externă. Pentru că este vorba aici uh, de o problemă transfrontalieră, e nevoie ca în toate acordurile bilaterale și în cadrul dialogurilor pe care le avem, cu țări terțe, cu China, Brazilia, Vietnam și astfel de țări, să se țină cont și de aceste aspecte. Ar trebui să existe o cerință concretă de a lupta în țara de origine împotriva traficului de ființe umane. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Iala Sender. Sugestia dumneavoastră ca la următoarele întâlniri în comisia noastră să uh, dezbatem această temă. Este deja înscrisă în procesul verbal. Și acum trecem la următorul document tematic în legătură cu criminalitatea cibernetică și noi strategii de investigație. Doamna McClark, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că putem discuta acest uh, subiect atât de important. Um, la care se referă documentul meu și aș dori să mulțumesc celor care m-au ajutat să îl redactez. Din ce în ce mai des, pe agenda politică a Uniunii Europene apare acest subiect și este unul foarte important. Săptămâna aceasta, um, președinția cipriotă va, va uh, ține un seminar uh, referitor la cooperarea între statele membre în acest sens, iar în Budapesta a, a avut loc uh, uh, urmarea uh, conferinței de la Londra din 2011. Au participat 600 de persoane din uh, guverne, societatea civilă, comunitatea științifică și jurnaliști. S-au discutat uh, diferite probleme ce țin de criminalitatea cibernetică luna aceasta mai mult de 300 de profesioniști din acest domeniu s-au unit pentru, a, uh, pentru o, un exercițiu uh, Cyber Europe 2012, un exercițiu de combatere a, uh, a criminalității cibernetice. Nu pot sublinia destul cât de important este acest domeniu pentru comisia noastră. Criminalitatea cibernetică afectează cel mai puternic economia și este, este genul de criminalitate care este în cea mai mare creștere. Sper că documentul meu arată cât de variat este acest fenomen și cât de periculos pentru societatea noastră și pentru cetățenii europeni și cât de important este Uniunea Europeană pentru a oferi o soluție. Criminalitatea cibernetică are posibilitatea să ne, să ne afecteze pe toți. Uh, este vorba de, de exemplu, distribuția de pornografie infantilă, furt, furtul identității, piratarea serviciilor financiare online și așa mai departe. Internetul poate fi folosit de către infractori pentru a recruta teroriști Eh, dar și pentru a sabota guverne și mari companii. Nimeni nu este la adăpost de acest fenomen. Când este vorba de uh, securizarea informației noastre, uh, elementele esențiale sunt cooperarea și conștientizarea. Uh, cetățenii trebuie să fie conștienți de pericolele cărora uh, le sunt supuși și trebuie să știe cum pot să se protejeze. Educația trebuie să înceapă de la locul de muncă și să meargă până acasă. Cetățenii trebuie să știe că de fiecare dată când uh, descarcă o, o, un cântec sau o melodie sau un film pentru care nu au plătit, nu numai că um, încauzează pierderi, dar se supun și unor riscuri. De fiecare dată când cumpără un medicament uh, contrafăcut, își pun sănătatea în, uh, în pericol. De fiecare dată când copilul uh, lor este pe internet, dacă, dacă nu sunt setate um, cum trebuie prevederile um, setările pentru sigur, securitate, copilul este în uh, pericol. Acest uh, domeniu așadar ar trebui să fie proprietatea fiecărui guvern și uh, fiecărei uh, agenții de aplicare a legii din lume. Se fac însă progrese. Salut uh, uh, eforturile Comisiei și uh, Centrul pentru Criminalitate Cibernetică. Cooperarea la nivel european este esențială acest tip de criminalitate este globală. Um, sector, trebuie să existe cooperare uh, și cu sectorul privat, dar și uh, cooperarea um, cu uh, agențiile de stat este foarte importantă. Guvernele trebuie să dezvolte programe care să Uh, fie sigură, dar să fie și atrăgătoare pentru investitori. Inovația este esențială pentru a fi întotdeauna cu un pas înaintea infractorilor. Interpol, NATO, FPI lucrează cu toții la crearea unor mai bune leg- legături uh, internaționale, însă bineînțeles că mai sunt lucruri de făcut, mai ales trebuie reduse disparitățile din Uniunea Europeană pentru a uh, evita um, să, faptul că unii, crimi, unii infractori profită de legislația mai slabă. Avem nevoie de date, statistici pe baza cărora să lucrăm. Suntem conștienți că nu este ușor, însă cred că este un domeniu în care cooperarea aduce valoare adăugată. Și aș concluziona, așa cum am început, subliniind importanța de a menține acest uh, uh aspect pe uh, Uh, foarte sus pe lista priorităților noastre. Trebuie să uh, consolidăm uh, încrederea consumatorilor în domeniul online, dar pentru aceasta trebuie să cooperăm între noi, dar și cu partenerii internaționali. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul nostru Guy Mitchell, tocmai a sosit și ne va prezenta documentul său tematic în ce privește uh, confiscările ca un instrument pentru a lipsi organizațiile criminale de uh, rezultatele activităților lor. Și aveți 5 minute la uh, dispoziție și apoi vă voi da din nou cuvântul dacă mai doriți să adăugați ceva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, va trebui să merg să votez la Comisia Econ, deci sper că voi putea să stau până la sfârșitul discuției. Documentul meu are un obiectiv principal și anume sublinează faptul că avem nevoie de un mod european uh, pentru a confisca uh, bunurile organizațiilor uh, obținute, criminale obținute în mod ilegal pentru că 6,5% din PIB-ul uh, mondial este reprezentat de uh, bunurile obținute pe cale ilegală, în jur de 2 uh, trilioane de dolari americani. Și m-am ocupat de acest subiect tocmai datorită faptului că țara mea, Irlanda, are un foarte bun uh, model de confiscare a bunurilor în cadrul unei proceduri uh, civile, nu numai în cadrul procedurilor penale. Și pot să vă dau exemplul a, uh, a, a doi cetățeni germani care au fost uciși de către o organizație criminală și datorită anchetei s-a identificat această organizație ca fiind una cu ramificație în Irlanda. Și, deși confiscarea nu este definitivă atâta timp cât nu s-a pronunțat sentința în cadrul procesului uh, pe uh, rol și a acțiunii principale, măcar această confiscare înainte de pronunțarea uh, condamnării permite slăbirea acestei organizații criminale. Deși se știe că este nevoie de o mai multă muncă pentru a ajunge la un asemenea regim de confiscare și de sequestrare a bunurilor care să fie unul și același la nivel european, este nevoie de mai multă cooperare între statele membre, de un mai bun schimb de informații și de crearea unei rețele prin care se circulă aceste informații atunci când se poate hotărâ înghețarea preventivă a bunurilor și activelor ilegale. Știți că există o propunere legislativă în acest domeniu și viitoarea președinție irlandeză va face tot ce va sta în putință tocmai pentru ca această propunere să avanseze, dar bineînțeles că mai uh, rămân multe de făcut înainte ca această directivă să intre în vigoare ca de exemplu recunoașterea reciprocă a confiscării uh, fără pronunțarea sentinței definitive și a înghețării preventive a bunurilor. Aceste standarde minime ar trebui să fie create și ar trebui să fie aplicate peste tot. Irlanda ar putea să reprezinte un exemplu pentru că uh, noi avem acest model de confiscare, cum spuneam, și în cadrul unei proceduri civile, ceea ce nu aduce atingere uh, articolelor uh, 6 și uh, cu privire la dreptul la un proces uh, echitabil sau articol, celălalt articol din Carta Drepturilor Fundamentale cu privire la dreptul la apărare. În plus, trebuie să ne amintim faptul că unul dintre principalele obiective ale UE este să ofere cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție. Libertatea de circulație a bunurilor și a persoanelor nu trebuie să fie o cale prietnică pentru a permite dezvoltarea activităților de natură criminală. Dacă vrem să avem adevărat spațiu de libertate, securitate și justiție, Uh, atunci haideți să ne folosim cât mai bine cu putință competențele pe care le avem uh, prin tratate pentru a împiedica uh, autorii de activități criminale să-și transfere ușor bunurile sau activele dintr-un stat membru în altul și tocmai de aceea să intervine această confiscare preventivă. Mulțumesc, domnule Mitchell, vă mulțumesc tuturor pentru aceste patru documente tematice și Împreună cu raportul domnului Iacolino beneficiem de o analiză destul de exhaustivă și am ascultat niște prezentări destul de detaliate în ce privește diferitele domenii în care organizațiile de, criminale sunt active că e vorba despre traficul de ființe umane, despre traficul de droguri și așa mai departe. Și știm că în, în aceste vremuri de criză economică, aceste fenomene au luat amploare. Nu am prevăzut să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor decât dacă doriți neapărat. Altfel dau cuvântul colegilor care uh, doresc să Intervine acum. Deci încep cu doamna Ianacu. Mulțumesc, domnule președinte. aceste documente tematice, dar și documentul raportorului nostru, sunt foarte importante. Cred că raportorul are dreptate Uh, atunci când face propuneri, mai ales experiența italiană uh, poate fi folosită, mai ales în ceea ce privește confiscarea bunurilor și ce se poate face cu ele după aceea. Uh, ceea ce trebuie să evităm este ca criminalii, ca criminalii să caute um, statele în care sancțiunile și um, sancțiunile sunt cele mai uh, mici și să, uh, să meargă acolo. Cred că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult uh, în ultimii 20 de ani. Dacă ne uităm la perioada de la căderea zidului Berlinului și la grupurile criminale care s-au dezvoltat de atunci. Dacă ne uităm la marile porturi, Liverpool, Amsterdam, și atunci aceste porturi erau uh, foarte importante pentru criminalitatea organizată. Africa, de asemenea. Iar uh, lupta împotriva drogurilor începuse de atunci unele activități se dezvoltă de o perioadă mai lungă. Eu și eu am avut uh, un raport în 1987 cu privire la cocaină și la traficul cu acest drog. Um, cocaină obținută din America Latină. Comerțul cu cocaină există de foarte mult timp în ceea ce privește uh, ceea ce spunea domnul uh, Mera și uh, situația de la Departamentul Antidrog în Statele Unite. Nu cred că trebuie să mergem atât de departe ca să aflăm despre ce este vorba. Cred că putem merge în Belgia sau în Grecia și avem o situație similară. Tocmai asta spuneam, spune domnul Diaz de Mera, că nu trebuie să mergem în Statele Unite și să vizităm departamentul antidrog de acolo. Să clarificăm uh, despre ce este vorba. Nu am spus cât timp are fiecare, însă este vorba de două minute. Doamna Gianacu vorbește de uh, două minute și jumătate. Încă un punct, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneam că ar putea fi o idee să mergem în Statele Unite pentru a-l întâlni pe directorul general al DEA, Departamentul Antidrog American, dar și um, pe cineva de la FBI. A trebuit să discutăm și cu directorul general de la Interpol, care probabil are cele mai multe informații. Astfel am putea să vedem ce fel de noi măsuri sunt necesare după atâta timp. Este clar că imaginea are foarte multe aspecte. Important este însă să combatem criminalitatea organizată și cred că uh, trebuie să fim cu un pas înainte. Trebuie și să ținem pasul și în ceea ce privește Uh, sistemul judiciar pentru că uh, problema este prezentă de mult timp și trebuie să o rezolvăm. Mulțumim foarte mult. În ceea ce privește delegațiile acestei comisii, uh, vom discuta acest lucru la reuniunea coordonatorilor și vom vedea. Doamna Gabriel. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc uh, celor patru raportori pentru documentele prezentate. Cred că acum, cu o privire de ansamblu asupra celor patru documente, putem identifica câteva elemente comune pentru Uniunea Europeană la nivel legislativ. Aș vrea însă să mă centrez uh, în special pe uh, documentul prezentat de doamna Iala Sender. În primul rând, apreciez propunerea sa, și anume de a asculta uh, punctul de vedere al doamnei Vasiliadu aici, la comisia noastră. Cred că este vorba de o persoană foarte responsabilă, plină de energie, care își îndeplinește cu seriozitate mandatul și cred că informațiile pe care ne le-ar putea aduce ar fi foarte utile, așa că susțin această propunere. De asemenea, câteva comentarii. În primul rând, cred că este nevoie să uh, subliniem importanța prevenirii, să organizăm campanii de sensibilizare și de prevenire împotriva unor fenomene atât de grave și de complexe. Acesta este un element cheie prezentat în documentul tematic. Referitor la formarea forțelor de poliție și a celorlalte capacități, informat, important să avem mai multe persoane implicate pentru că E vorba aici de un fenomen care se diversifică și care evoluează, care are mereu forme noi, așa cum știm foarte bine și organizațiile criminale se, adaptă, se adaptează vremii și schimbărilor. În primul rând, ar trebui să prevedem și un număr de telefon care să, prin care să ajutăm victimele. Doamna Iara Sender a vorbit despre faptul că există un număr de telefon în 18 state membre referitoare la acest fenomen și iată o propunere concretă pe care o putem susține. Am și o întrebare mai concretă. În primul rând, de ce să nu identificăm întâi bunele practici și să le extindem, pentru că aceasta este o adevărată lacună, cred, la nivel european și, în al doilea rând, vreau să vă întreb care sunt mijloacele financiare de care dispunem pentru întărirea coordonării și pentru a dispune în sfârșit de acele date statistice pe care nu le avem ce resurse avem pentru a realiza, de exemplu, echipe comune pentru a ajuta aceste persoane, pentru că știm că există foarte puține experiențe până acum, experiențe Uh, limitate de mai multe elemente. În primul rând e nevoie de o gestionare a mai multor limbi pentru echipele noastre comune, o cunoaștere bună a legislației europene, lucru care nu se întâmplă în toate statele membre și cred că în acest sens ar trebui să facem mai multe eforturi. Și o ultimă întrebare pentru uh, Uh, asociațiile din societatea civilă. Cred că e important să implicăm autoritățile locale aici și poate că Parlamentul ar trebui să insiste pentru că acest parteneriat cu societatea civilă să se realizeze mai repede. Pentru că în strategia primită de la doamna Vasiliado în luna iulie se vorbește despre anul 2014. Cred că nu putem aștepta până în anul 2014 pentru astfel de fenomene atât de grave. Și încă o dată vreau să mulțumesc uh, doamnei Ayala Sender. Cred că avem acum elemente elemente cheie care ne vor permite să căutăm soluții concrete și să facem eforturi comune la nivel european. Mulțumesc, doamna Gabriel, pentru sugestiile dumneavoastră și pentru comentarii. Într-adevăr, secretariatul uh, îmi reamintește că ne vom întâlni în 2013 cu uh, Departamentul Antidrog din uh, Statele Unite. Doamna Costelu, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă alătur celor care i-au felicitat pe cei patru raportori pentru documentele prezentate și, de asemenea, pe raportorul a, pentru documentul de lucru. Și acum câteva aspecte pe care vreau să le comentez. Referitor la documentul a, referitor la carteluri. Poate ar fi util să vedem a, legătura pe care o avem aici cu propunerea de a avea un a, hotline pentru ajutor în astfel de cazuri. Există deja un astfel de operator pentru problemele de droguri în Irlanda, deci nu știu dacă am putea avea un astfel de număr operațional și la nivel european. Aș vrea de asemenea să mulțumesc doamnei Ala Sender pentru documentul deosebit pe care l-a prezentat și să spun că cred că una dintre problemele importante pe care le-a identificat este cea a datelor statistice care lipsesc și de asemenea protecția victimelor în uh, cazul acestui trafic. Pentru confiscarea bunurilor uh, din partea colegului meu Gay Mitchell, care vine din propria mea țară, pot să spun că modelul pe care îl avem în Irlanda este foarte uh, uh, util, un model bun care a funcționat bine până acum. Aș vrea să susțin de asemenea sugestia ca uh, ceea ce provine din confiscarea bunurilor să fie refolosit în scopuri sociale. Cred că este o idee foarte bună și esențială. Iar referitor la uh, cooperarea cu autorități locale, cu ONG-urile, sunt de asemenea de acord uh, Cred că acest lucru este reflectat în uh, documentul referitor la criminalitatea cibernetică și în acest sens Uniunea Europeană poate face foarte multe lucruri. Am o întrebare referitor la a, concluziile deosebite și documentele bune care au fost prezentate de cei patru raportori. Nu știu dacă, domnule președinte, ați avea un comentariu să ne spuneți ce facem mai departe, cum putem pune la oaltă aceste documente astfel încât să aducem o contribuție deosebită, pentru că avem documente foarte bune, propuneri nemaipomenite, dar să vedem cum putem trece la acțiune plecând de la aceste propuneri făcute în documentele de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Costello! pentru că ați avut întrebări um, uh, concrete pentru colegii noștri și pentru domnul Iacolino și domnul Gay Mitchell. Mai avem uh, o intervenție din sală, dar pentru că dumneavoastră, domnule Mitchell, aveți votul la Econ și va trebui să plecați mai devreme, aș propune acum ca uh, după ce terminăm intervențiile din sală să începeți dumneavoastră cu răspunsurile. În ceea ce privește conținutul acestor documente și documentul de lucru, domnul Iacolino va răspunde și vom avea și documentul interimar la care vom include toate sugestiile care au fost făcute, amendamentele prezentate de raportorii pe fiecare document în parte, pentru că conținutul va fi foarte bun și când vom introduce și amendamentele în documentul interimar și vom ajunge în sfârșit la raportul final din 2013. Acolo vom avea sugestii uh, la care vom vorbi, despre care vom vorbi și la întâlnirea coordonatorilor. Deci acum, doamnă Doamna Bauer, vă rog. ich habe auch nur eine ganz kurze Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, spune doamna Weiler. Um, încă nu am reușit să parcurg în detaliu raportul domnului Iacolinu, însă ceea ce am putut citi mi se pare foarte util pentru munca noastră. Cred că astăzi am pornit cu dreptul, astfel încât Um, am discutat despre informațiile pe care le-am primit, am primit și informații și uh, după aceea vom putea să le mm, analizăm. Azi dimineață uh, s-a deschis uh, an, sărbătoarea, aniversarea a 20 de ani de piață unică și am constatat câte multe lucruri există la nivel european, câte domenii sunt acoperite de nivelul european, însă în acest domeniu, iată, avem foarte puține aspecte la nivel uh, european. Uh, statele membre au prevederi, bineînțeles, și colectează date, însă la nivel uh, Uh, dincolo de statele membre, nu există așa ceva. Ceea ce este important pentru munca noastră trebuie să fie concentrat, trebuie să fie pus la un loc. De exemplu, ceea ce mă preocupă pe mine în munca la IMCO sunt uh, încercările de fraudă prin achizițiile publice. Și spuneți pe bună dreptate, domnule Iacolino, că trebuie să fie posibil uh, prin legislația la care lucrează acum domnul Tarabella, uh, trebuie să fie posibil ca firmele care sunt suspecte să poată fi puse pe o listă neagră. Uh, există deja astfel de liste negre, însă trebuie să putem să aflăm um, unde sunt cunoscute aceste cazuri și este vorba de mari firme pentru că achizițiile publice la nivel european sunt, uh, se fac pentru sume peste 5 milioane de euro. Pentru noi ar fi foarte logic să existe un, um, unitate de coordonare, de colectare a, ca, astfel, a unor astfel de cazuri uh, astfel încât să avem datele și să putem să le includem la următorul, um, în următoarele evaluări de impact. Există parteneriate la nivel european, dar mi se pare că nu știe stânga ce face dreapta. Și ar trebui să um, preluăm asta ca o sarcină a Parlamentului. Muito doamnă Weiler. Mulțumim, doamna Weiler. Acum aș dori să mă întorc la autorii documentelor tematice și să le dau cuvântul pentru a răspunde la întrebările care le-au fost uh, adresate. Foarte multe detalii ne stau la dispoziție. Este pentru prima dată când uh, auzim despre ele. Documentul doamnei Ayala Sender, de exemplu, subliniază numărul celor uh, Uh, supuși munții, muncii forțate de către rețele de trafic de ființe umane, de exemplu. Este vorba de aproape un milion de persoane în Uniunea Europeană. De asemenea, cei care sunt victimele exploatării uh, sexuale. După cum spuneam, însă, uh, vom începe cu domnul Mitchell, care va răspunde la întrebările adresate referitoare la documentul său aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că îmi permiteți să plec mai devreme la vot. Aș dori să mulțumesc colegilor și mai ales colegului Iacolino pentru cooperare și uh, leadership. Este întotdeauna foarte bine când putem să lucrăm așa de bine cu colegii. Aș dori să mulțumesc și celor care mi-au adresat întrebări. Sunt de acord cu utilizarea bunurilor confiscate pentru scopuri sociale. Ar trebui să fie uh, Uh, create niște linii directoare um, în acest sens, însă cum uh, Irlanda urmează să uh, preia um, președinția, um, pot să vă spun că ministrul nostru al justiției este interesat să, să meargă pe această cale. Poate că la un moment dat, raportorul sau unii dintre cei care au um, elaborat aceste documente se vor putea întâlni cu el. Um, cred că trebuie să combatem acest fenomen. Uh, oamenii trebuie să vadă că nu pot pur și simplu să scap nepedepsit uh, după astfel de infracțiuni. Trebuie să se facă dreptate. Când sunt persoane care au bunuri uh, în cantități enorme care nu au avut un loc de muncă de zeci de ani de zile, ar trebui să considerăm că este un motiv suficient de bun să li se ceară explicații. Dacă pot explica în mod. Uh, dacă pot explica, nu trebuie să fie urmăriți în uh, justiție. Poți să ai 10 milioane în bancă, uh, să deții un stadion, ce știu eu. Nu nu trebuie să uh, considerăm imediat că cineva este un infractor, însă trebuie să putem um, pune întrebarea. Însă, când aceste bunuri nu sunt justificabile, trebuie ca ele să poată fi confiscate uh, la nivel civil, chiar dacă nu uh, există suficiente probe pentru un caz penal. Cei uh, de la Vamă, de exemplu, lucrează, în Irlanda lucrează împreună um, cu uh, ceilalți um, um, cu celelalte instituții. La început noi am fost foarte îngrijorați cu privire la datele cu caracter personal, însă datele nu pot fi utilizate decât în scopul în care au fost obținute la noi a funcționat, uh, justiția a, a, a apărat uh, și a considerat legal această, uh, împărtăș, această partajare de date. Trebuie să, să luptăm împotriva criminalității organizate și trebuie să vedem unde această luptă merge și are succes. Țara mea este un exemplu și cred că dacă depunem o oarecare uh, presiune, Consiliul de Ministri va fi convins, Comisia este deja, uh, de, este deja convinsă și noi, ca reprezentanți uh, ai cetățenilor, uh, trebuie de asemenea să uh, încercăm să facem progrese. Mulțumesc! Acum trecem la colegul Diaz de Mera. Am să sugerez Uh, să folosim uh, ca model intervenția uh, domnului Mitchell și am să-i rog pe cei care au redactat documentele de lucru să nu, să nu depășească patru minute în intervenția lor. Domnul Diaz de Mer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac doar două clarificări. Și vreau să vă spun că eu am foarte mare încredere în capacitatea de interpretare a celor care se află în cabină. Eu ceea ce am spus și tocmai de aceea protestam era că pentru a discuta cu DEA nu e nevoie să mergem în Statele Unite. Și pentru uh, ceea ce are referință la uh, crimă organizată în Europa vom primi mai multe informații de la DEA la nivel european decât cea din Statele Unite. Deci am putea vizita capitale europene, nu Statele Unite. O a doua clarificare. Referitor la problema portului Liverpool. Eu, în documentul tematic, prezint un lucru, dar pentru asta e nevoie să-l și citești că Liverpool nu mai este ce a fost înainte, că acum ruta traficului de droguri nu mai este la întâlnirea dintre drumurile de pe ruta transatlantică și peninsula iberică. Acum cei de la Liverpool au baze în ultramar deci asta înseamnă nu numai că primesc în port astfel de trafic, ci se duc chiar și în mare să caute aceste bunuri. Mulțumesc, domnule, pre, domnule Diaz de Mero. Acum nu vreau să intrăm aici în dezbaterea în legătură cu vizita da sau nu în Statele Unite. Însă vreau să vă spun că uh, delegația permanentă uh, a Uniunii Europene pentru Statele Unite ar putea să ne dea această informație și am putea utiliza deci informațiile de la serviciile noastre și ar trebui să o facem. Așa că trecem mai departe la doamna Ayala Sender și la celălalt document tematic. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc pentru toate comentariile făcute, toate sugestiile pe marginea acestui document și vreau să mulțumesc uh, secretariatului Comisiei pentru răbdarea deosebită de care au dat dovadă pentru a mă ajuta. Sunt și eu de acord că ar trebui să investim foarte mult în uh, prevenire și că trebuie să vedem ce se întâmplă cu acea rută a banilor, cu uh, acea trasabilitate a banilor, să nu vedem acest lucru doar la sfârșitul procesului, ci să fim în stare să prevenim, să identificăm. Pentru aceasta trebuie să avem și ajutor și din partea băncilor. Uh, și de la anumite birouri respectabile, să zic așa, din anumite țări europene, unde problemele economice sunt mai mari și am văzut că, de exemplu, în cazul pirateriei în Somalia, în aceste birouri la nivel înalt, se gestionau practic toate aceste um, afaceri între uh, pirați și uh, ce se întâmpla la nivel european. Doamna Gabriel a vorbit într-adevăr de nevoia de formare și de nevoia de a face schimb de bune practici. Însă, cu acest instrument de bune practici, chiar și atunci când vom avea directiva și să sperăm că toate statele membre vor uh, avea această directivă deja intrată în vigoare la anul, dar prin aceasta uh, nu putem pune capăt acestui proces uh, acestui trend ascendent al traficului de ființe umane, pentru că cifrele sunt îngrijorătoare cu adevărat, domnule președinte, deci prin această directivă și instrumentele pe care le avem nu reușim să facem prea mult. Deci resursele trebuie întărite problema sensibilizării a campaniilor uh, pentru opinia publică. Cred că ar trebui să facem așa cum am făcut și cu alte fenomene. Știm foarte bine că tutunul e rău pentru sănătate, că Toată lumea cunoaște acest lucru, deci la fel trebuie făcut și cu traficul de ființe umane. Deci, cei care uh, ar putea fi victimele acestui trafic să poată utiliza astfel de campanii pentru a denunța uh, cazurile uh, lor. Și referitor la cooperarea și implicarea uh, sindicatelor, a um, diverselor asociații, a resurselor pe care le au acestea. Uh, pentru mine, o altă îngrijorare pe care o am, dar pe care n-am inclus-o în acest document, pentru că altfel ar fi fost foarte extins, este um, inițiativa Comisiei care vorbește de 2002-2016. Acum vorbim de bugetul pentru 2020 și atunci eu îmi pun următoarea întrebare și cred că doamna Vasiliadu ar fi putut să ne dea mai multe informații, să vedem despre ce resurse este vorba la nivel european ce resurse sunt alocate pentru lupta împotriva traficului de ființe umane la nivel european. Și cred că ar fi important ca în acest moment de negociere, care este destul de delicat, să avem cât de cât un cuvânt de spus pentru a susține această luptă împotriva traficului de ființe umane. Mulțumesc, um, doamna Iala Sender, și acum trecem mai departe la uh, criminalitatea cibernetică. Doamna McClarkin. Mulțumesc. Mulțumesc uh, tuturor celor care au făcut observații și mă bucur că toată lumea ia foarte în serios această comisie parlamentară, așa cum și trebuie să o facă. Noi trebuie să putem să acționăm la fel de repede precum și uh, criminale. Deocamdată ei se mută uh, mai repede decât ceasul și se uh, adaptează foarte repede, mult mai repede decât putem noi să îi monitorizăm și să răspundem. De aceea eu spuneam că trebuie să monitorizăm și noi aceste activități. Se face deja o muncă extraordinară în multe state membre, dar aceste date trebuie reunite și trebuie să învățăm să folosim tehnologia în avantajul nostru. Pentru că delinvenții o fac. Și noi, la rândul nostru, trebuie să folosim la maxim potențialul acestor noi tehnologii. Sper că o să putem să lucrăm împreună pe acest dosar și să punem la punct niște recomandări care să aibă un impact uh, real uh, și să ne permită să fim mai eficienți în lupta împotriva activităților criminale. Mulțumesc. Acum are cuvântul colegul nostru, domnul Iacolino, raportor și autor al documentului de lucru ca să ne poată spune și părerele uh, dumisale după prezentarea acestor documente tematice. Mulțumesc, domnule președinte, nu mai am mare lucru de adăugat, mi se pare că suntem pe drumul cel bun. Toate uh, contribuțiile au meritul de a fi uh, coerente și de a aduce precizări la acest obiectiv comun pe care îl are comisia noastră, și anume că lupta împotriva criminalității organizate, a traficului de droguri, a traficului de ființe umane, a spălării de bani și a corupției, trebuie să fie o prioritate pentru oamenii politici. Și de aceea noi trebuie să ținem cont de toate aceste contribuții, să refacem acest puzzle ca să putem să elaborăm recomandările prezentate în numele comisiei noastre. Eu am să-mi continui munca la sfârșitul lunii ianuarie. Voi prezenta textul despre corupție și Apoi vom ajunge și la faza la care vom putea să depunem amendamente atât din partea grupurilor politice cât și din partea deputaților. Obiectivul fiind să ajungem la o armonizare a prevederilor legislative în lupta împotriva organizațiilor uh, de criminale organizate. Și cred că punctul de plecare este tocmai definirea acestei infracțiuni de uh, uh, apartenență la o organizație uh, uh, mafiotă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Iacolino. Mulțumesc tuturor colegilor care au elaborat aceste documente tematice și sper să putem să continuăm această bună colaborare pentru a doua parte a muncii noastre în momentul în care vom discuta și despre corupție și spălarea banilor. Cu cât mai multe contribuții, cu atât mai bine. Mulțumesc colegilor, uh, uh, asistenților, secretariatului pentru toată munca depusă până în prezent. Doamna Bostil, nu mă doriți să las cuvântul, dar doream să fac doar o singură observație. Astăzi este ultima noastră întâlnire înainte vizitei din Italia a comisiei noastre. Am primit programul și vreau să subliniez faptul că în timpul întâlnirilor noastre din Milano nu există nicio asemenea întâlnire uh, care să fie uh, pertinentă. Nu ne întâlnim nici cu magistrații care se ocupă de lupta împotriva corupției, nici de uh, cu cineva care uh, să fie pertinent pentru lupta împotriva spălării banilor, ca să nu mai spun că nu ne întâlnim nici cu uh, secțiunea de poliție care se ocupă de lupta împotriva activităților mafiote. Deci vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Eu vă sugerez să discutăm despre acest lucru în cadrul reuniunii de coordonatori. cât și cred că coordonatorul de la socialiști va fi uh, prezent, nu-i așa? Dar secretariatul uh, are o informație în această privință. Tocmai îmi spune că marea parte a persoanelor cu care am dorit să ne întâlnim uh, la Milano, de fapt, nu erau uh, disponibili. Dar poate că uh, o să putem să mai modificăm uh, programul și să includem o parte dintre uh, persoanele pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră. Nu mă dorește nimeni cineva să ia cuvântul? Mai este ceva la punctul diverse? Nu? Atunci următoarea întâlnire a comisiei noastre va avea loc aici la Bruxelles pe 12 noiembrie de la orele 15 la orele 18.30 cum nu mai avem nimic la punctul diverse și deoarece reuniunea coordonatorilor începe la orele 17.30, dar nu toți coordonatorii sunt prezenți, așadar uh, uh, eu suspend întâlnirea și vom relua la orele 17.30 uh, cu întâlnirea coordonatorilor.